de FDDNL și de la deputații neînscriși următoarele cereri de numiri. Domnul, doamna Mirei Donano, în locul domnului Șopran, ca membră a delegației ACPUE. Domnul Dancini, membru al Comisiei de Comerț Internațional la adunarea UEACP. Domnul Cota, membru al Comisiei Libe, și al Delegației pentru Relațiile cu Irak. Domnul Stosnerț, în locul domnului Richard Corvin Miche, ca membru al Delegației uh, cu China. Domnul Jean Carver, în locul domnului Chopra, ca membru al Comisiei pentru Drepturile și Aș vrea să știu dacă aveți obiecții în legătură cu aceste numiri. Aceste numiri